4 după masa. Acum continuăm această dezbatere. Vreau să dau cuvântul un minut și jumătate doamnei Jimenez Berseril. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. De când eh, am ajuns în Parlament, apărarea victimelor eh, violenței de gen, dar și apărarea tuturor victimelor, a fost pentru mine o preocupare majoră. Trebuie să sensibilizăm societatea în legătură cu această problemă prezentă în întreaga lume. În violența de gen nu există diferențe între bogați și săraci, nici de locul în care trăiesc femeile. Această violență are loc acasă, la școală sau la locul de muncă. Multe persoane suferă de pe urma acestei violențe doar pentru că sunt femei. E vorba de violențe fizice, psihologice sau sexuale. Trebuie să fim uniți în lupta împotriva acestor tipuri de violențe prin strategii comune. Am lucrat pentru uh, am lucrat la uh, un act european pentru protecția victimelor uh, pentru a putea urmări pe cei vinovați de aceste violențe pentru a-i păstra departe de victime. Mulți feme- multe femei și mulți copii suferă de, pe urma acestor violențe. Cum spunea Papa, ființa umană trebuie să fie centrală în activitatea noastră. Haideți să le punem pe femei în centrul activității noastre, haideți să facem în așa fel încât Europa să fie mai sigură și mai justă. Datorăm acest lucru tuturor femeilor care și-au pierdut viața, datorăm acest lucru copiilor lor, familiilor lor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acceptați o întrebare cu cartonașul albastră de la domnul Etheridge? Vă rog, domnule Etheridge, aveți 30 de secunde. Do you agree? Mulțumesc. Sunteți de acord cu mine că acest subiect groaznic înseamnă de fapt o lipsă de morală și de onoare în societate și un bărbat care face rău unui femei uh, nu este un domn și nu este nici măcar un bărbat adevărat. Aveți 30 de secunde pentru a răspunde. Da, Sunt absolut de acord și mă bucur că mi-ați pus această întrebare. Într-adevăr, e o problemă de educație. Bineînțeles, într o minut și jumătate nu pot să spun toate aceste lucruri, dar e adevărat că problema trebuie rezolvată încă de la început, în momentul educației. Trebuie să sensibilizăm bărbații. Bărbații ar trebui să fie prezenți în Comisia pentru Drepturile Femeilor. Bărbații trebuie să lupte împotriva violenței de gen. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează acum două minute doamna Arena. Alors c'est la journée internationale. Euh, Astăzi este ziua europeană a luptei împotriva violenței împotriva femeilor. Și este adevărat, dacă ne uităm la dreapta sau la stânga, una din aceste trei persoane a fost, este sau va fi victimă a unui act de violență. Dacă mă uit la dreapta sau la stânga mea, nu văd foarte mulți bărbați. Și totuși, dacă femeile cad victimă actelor de violență, asta este pentru că există autori ai acestor acte. Și doresc să mulțumesc uh, bărbaților care participă la această ședință astăzi, pentru că aceste mesaje trebuie să ajungă la autorii actelor de violență. De asemenea, în materie de sancționare și însoțire. O femeie din trei este o cifră foarte gravă. Uh, vorbim de această luptă împotriva violenței uh, împotriva femeilor de multă vreme și totuși cifrele cresc. Uh, actele de violență nu scad, însă, din fericire, anumite state membre au pus în practică mm, mecanisme prin care femeile pot să scoată aceste acte din sfera privată și pot să meargă să depună plângere, pot să aibă acces la servicii juridice și pot să aibă câștig de cauză cauză în fața instanței. Astăzi trebuie să reacționăm, pentru că constatările sunt clare, cifrele sunt clare și nu mai are rost să formăm comisii, să consultăm experți, să discutăm. Toată această activitate s-a făcut deja și astăzi, doamne comisar, trebuie să acționăm. Ceea ce cerem noi este ca uh, această convenție de la Istanbul să fie ratificată cât mai repede, cum ați spus și dumneavoastră, ratificată de Comisia Europeană și astfel Comisia va putea să pună în aplicare un program de acțiune, pentru că nu este suficient să ratifice acest act. El trebuie să intre în practică în toate statele membre. Nu există o cultură sau o diferență care să justifice faptul că în anumite țări se pot proteja femeile mai bine decât în altele. Trebuie să garantăm un trunchi comun european care să-i sensibilizeze și să-i formeze pe uh, cei implicați, uh, să îi însoțească și să-i protejeze pe cei care cad victimă și să permită femeilor să fie tratate în mod corect. Avem nevoie de un cadru legislativ care să permită toate aceste posibilități și cerem și acest an european de luptă împotriva violenței. Sper, doamnă comisar, că ați auzit acest mesaj. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Nu-mi place să întrerup vorbitorii pentru că este un subiect foarte important și foarte delicat, însă trebuie să ne respectăm uh, timpul. Și îi reamintesc doamnei Arena că am doi bărbați pe lista de intervenții astăzi în dezbatere. Și acum, următorul vorbitor, o minută și, un minut și jumătate, doamna Janețca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimată doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Am numărat câte victime ale violenței sunt Însă aceasta înseamnă că am înțeles că este o problemă gravă astăzi, însă trebuie să ne concentrăm pe alte cifre. 14% din victimele violenței domestice, domestice au curajul să meargă să denunțe la poliție ceea ce li s-a întâmplat. Aceasta spune foarte mult despre credibilitatea poliției. În Suedia au fost 47 de violuri în, uh, în, din 1000 care au fost, de fapt, care au fost raportate la poliție și în alte țări sunt 23 din 1000. Aceasta nu înseamnă că oamenii au o problemă, ci înseamnă că încrederea în poliție nu este foarte bună. Înseamnă că dacă merg la poliție, mă voi întâlni cu o echipă care poate nu va fi la fel de sensibilă, nu va fi foarte atentă și nu va ști să se ocupe cu adevărat de victime. În primul rând, nu o să, ca să poată să funcționeze acest sistem, nu trebuie să existe dubii despre ceea ce uh, raportează victimele și trebuie să aibă încredere cei care vin să raporteze pentru ca să fie și protejați după aceea. În ceea ce privește violența împotriva femeilor, aceasta nu este numai o problemă a femeilor și a familiilor lor, ci a tuturor. Oricine poate să ajute printr-o lipsă de judecată, în primul rând. Vă rog să nu ascultați, să nu întrebați cum erau îmbrăcate, dacă erau în locuri unde nu trebuiau să fie, ci să punem mai, deba, mai degrabă întrebarea cum putem să le ajutăm. Mulțumesc. Două minute are acum doamna um, Besera cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar. O femeie din trei suferă de pe urma violenței de lungul vieții sale doar pentru că este femeie. Cifrele sunt chiar și mai grave. Doar o treime din victime fac plângere pentru ceea ce pățesc. Ce putem face noi? Trebuie să acționăm imediat. Trebuie să ratificăm Convenția de la Istanbul. Acesta este primul document care stabilește faptul că violența de gen și violența în cadrul familiei sunt uh, încălcările drepturilor omului. Trebuie să se elimine violența împotriva femeilor și împotriva copiilor. De la cea din uh, de la domiciliu până la exploatarea sexuală sau violența genitală. Trebuie să se ia măsuri punitive împotriva persoanelor violente, trebuie să dezvoltăm politici voluntariste în acest domeniu. Avem textul convenției. Ce așteptăm pentru a adopta? Trebuie să ratificăm imediat Convenția Spania, Portugalia, Italia, Franța, Suedia, Danemarca, Austria, Italia și Malta. 14 state membre au semnat Convenția și sunt în curs de ratificare, dar Bulgaria, Republica Cehă, Letonia și așa mai departe trebuie să acționeze pentru că nu au semnat încă Convenția. Parlamentul trebuie să ceară Comisiei să accepte acest mandat. Noua președință letonă trebuie să ducă până la capăt acest proces indispensabil începând cu luna ianuarie. Trebuie să consolidăm drepturile omului și democrația în Uniunea Europeană, trebuie să fim uniți, trebuie să respingem cu tății persecutarea uh, împotriva femeilor și pedepsele împotriva lor, dar și bărbații trebuie să participe la aceste eforturi. Trebuie de asemenea să luăm noi măsuri politice pentru a pune capăt inegalitățile din societăți, din societățile noastre, uh, care și ele stau la baza violenței împotriva femeilor. Uh. Mulțumesc. Avem o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Mariniu. O acceptați? Vă rog, aveți cuvântul. Uh, tragedia despre care discutăm astăzi aici are și o bază culturală. E vorba de uh, o concepție cum că femeia este subalternă. Uh, să nu uităm că chiar Biserica Catolică interzice femeilor să fie preoți și la căsătorile catolice femeia jură că va asculta de bărbatul său, va fi supusă bărbatului. Cum putem astfel lupta împotriva acestui flagel și anume violența împotriva femeii? Mulțumesc că aveți acum cuvântul pentru a răspunde 30 de secunde. de dignitate. În această dimineață, Papa a vorbit despre demnitate. Demnitatea umană. Demnitatea umană este cea mai importantă când vorbim despre demnitatea ființelor umane, nu trebuie să uităm de jumătate din populație, femeile. Papa a subliniat faptul că nimic nu e mai important decât demnitatea tuturor ființelor umane. Mulțumesc! York. Doamna York. For day being. Eh, jag skulle vilja börja med att tacka alla de kvinnor som har jobbat outtröttligt före oss. Doresc să mulțumesc tuturor femeilor care fac toate eforturile ca această problematică să rămână pe ordinea de zi. Antevorbitoarea mea a făcut parte din uh, Comisia pentru Drepturile Femeilor și îi mulțumesc pentru eforturile ei, pentru că astfel de eforturi ne permit să facem progrese. Dragi colegi, uh, s-a vorbit despre statistici. Într-adevăr, cifrele sunt oribile, uh, arată o realitate inacceptabilă, o realitate în care femeile sunt lovite, sunt bătute. De ce? Pentru că sunt femei, sunt fete care nu au niciun drept Uh, măsura în care instanțele nu le condamnă călăii. Ce putem face pentru a pune capăt acestui fenomen, acestui abuz de putere care aduce o inegalitate între bărbați și femei? Iată fenomenul pe care trebuie să-l combatem. O cultură în care corpul femeilor nu le aparține, o cultură în care se fac comentarii cu caracter sexist uh, în permanență, situații în care cunoaștem uh, femei care au fost uh, violate sau chiar violatori, ei bine, așa ceva nu mai poate continua. Trebuie, într-adevăr, să acționăm la nivel legislativ pentru ca Uniunea Europeană să ratifice Convenția de la Istanbul și toate statele membre trebuie să o ratifice pentru a pune capăt acestei violențe. Președinte, mulțumesc, doamnă Bjork, și acum un minut. Domnul, domnul Urtasun, un minut. Eh, se Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu se spune foarte des acest lucru, dar eu vreau să spun aici că Inegalitățile și inegalitățile sociale pe care le trăim astăzi duc la mai multă violență și, de asemenea, și reducerile și austeritatea au dus la o răutățire a situației uh, pe acest plan. Ziua de 25 noiembrie este o zi foarte importantă. Trebuie să spunem că în continuare nu există un instrument specific juridic pentru a combate cu adevărat violența. S-a spus și că în cadrul strategiei pentru egalitatea de gen uh, este uh, bine să luăm măsuri noi. Eu sper să putem într-adevăr să ajungem la un rezultat mai bun. Observatorul european este o idee foarte bună. Nu trebuie neapărat uh, să mai interzi, nu trebuie să mai interziem, trebuie neapărat să acționăm foarte repede și uh, observatorul uh, și Convenția de la Istanbul trebuie să fie ratificată de către toate statele membre cât mai repede. Trebuie să încercăm să convingem toate statele să folosească acest instrument care există la nivel european. Mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Aiuto. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva violenței um, împotriva femeilor. Noi încercăm să convingem Comisia să legifereze în acest domeniu. Chiar dacă anumite competențe sunt ale statelor membre, îmi fi așteptat o inițiativă legislativă din partea Comisiei cel puțin în ceea ce este de competența ei. În multe state, printre care și Italia, au ratificat Convenția de la Istanbul și au legiferat în acest domeniu. Violența împotriva femeilor nu este doar fizică, de multe ori uh, este psihologică. Uh, deseori femeile sunt închise în casă uh, și această violență are loc sub ochii minerilor. Femeile nu sunt ascultate din cauza unei legislații uh, insuficiente. Dacă ar fi fost adoptată la timp, s-ar fi evitat um, tragedii. Lucia Nibali, de exemplu, a fost tropită cu acid de uh, fostul uh, logodnic, iar la cisterna din Latina, un bărbat deja denunțat de mai multe ori pentru violență uh, și-a ucis soția și apoi s-a sinucis în fața copiilor. Dragi colegi, să nu uităm că omorurile femeilor sunt în creștere, așa cum arată ultimul raport EURES din 2013. Doar în Italia au avut loc 179 de cazuri de crime împotriva femeilor. Președin, doamna președinte, o întrerupe pe vorbitare. Îmi pare rău, a depășit timpul. Am multe, mulți colegi care au cerut cuvântul la Catch the Eye. Are acum cuvântul doamna Morvai. Szépen, aki elegáns öltönyben drága karórával a kez. Mulțumesc. Văd uh, oameni uh, îmbrăcați bine, cu ceasuri scumpe și care se tem că vor fi agresați pentru a fi jefuiți. Dacă poliția vorbește despre acest fenomen, despre violența împotriva femeilor, aceste acte par a fi mai puțin interesante. Aș vrea să văd acțiuni mai eficiente, un polițist care să spună în fața camerelor de luat vederi că dacă un bărbat agresează o femeie, îl vom găsi și îl vom sancționa, la fel ca pe hoțul care vă fură ceasurile și hainele scumpe. Mulțumesc. Doamna Matera. Eh constatat... Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă constatăm că executivul uh, european nu consideră că este timpul pentru o legislație partajată pentru a combate violența de gen, mi se pare extrem de surprinzător. Sunt perplexă chiar. Aș vrea să amintesc Comisiei că chiar ea a recunoscut violența de gen ca fiind obstacolul principal la, în calea atingerii unei egalități de gen. Ce trebuie atunci să facem? Care, cine este de vină pentru lipsa transpunerii re, rezoluției Parvanova în uh, legislație. Statele membre sau dificultățile economice sunt de vină? Doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, acest parlament cere deja de mult timp să fie în fine prezentată o propunere de directivă care să pună capăt în fine um, impunității în uh, omorârea femeilor, care să favorizeze schimbul de bune practici, care să îmbunătățească și la nivel național uh, toate măsurile și deci trebuie să permitem și uh, victimelor accesul la justiție. Doamnă comisar, la începutul intervenției dumneavoastră ați uh, vorbit de mai multe procente, 33% dintre feme- din femei deja de la 15 ani victimele violenței sexuale, 20-25% din femei uh, victimele abuzului fizic măcar o dată în viață, dar dumneavoastră știți că aceste instrumente de intervenție în momentul de față nu sunt suficiente pentru a garanta cu adevărat o protecție a victimelor. Eu sunt convinsă că aceste cifre sunt suficiente în sine pentru a justifica punerea în aplicare a unei măsuri pan-europene care să creeze puncte de referință importante. În această zi importantă trebuie să vorbim și de femei, de violența împotriva femeilor, pentru că e o chestiune de civilizație și în același timp de democrație pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc și aș vrea să lansez un apel uh, la toți vorbitorii să respecte timpul de vorbire. Doamna Blinkeviciu are cuvânt acum uh, un minut. Prietă să vaite mano gimtoje șelieli. Mulțumesc. Săptămâna trecută în țara mea, în Lituania, o fată a fost violată și ucisă în mod brutal. O studentă de 20 de ani și în Europa noastră dezvoltată, democratică, una dintre femei suferă în viața sa de violența de gen. Șapte femei mor în fiecare zi în Europa în urma violenței de gen. Putem să continuăm să închidem ochii față de acest fenomen? E acceptabil? Nu, de aceea noi, eurodeputații, vom continua să insistăm la, pe lângă comisie să facă o propunere directivă pentru a se putea lupta împotriva femeilor nu vom putea elimina această violență dacă nu ne coordonăm acțiunile în toate domeniile, în domeniul cultural, în educație, în sistemul de sănătate um, și cerem Comisiei de asemenea să creeze un observator în domeniul violenței împotriva femeilor și fetelor. Ca parte a structurii actuale, putem extinde Institutul actual pentru egalitatea de gen. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul un minut doamna Vișnevska dzisiaj ojciec święty franciszek tu w parlamencie europejskim. astăzi papa francisc ne a spus aici în fața parlamentului european că dacă nu ne mai gândim la dumnezeu atunci violența se va instaura. bineînțeles că fiecare om are dreptul la demnitate și violența este exact opusă demnității. în fiecare zi femei sunt uh, supuse în lume diferitelor forme de violență. Există foarte multă violență și în țările dezvoltate. Omorârea femeilor musulmane, de exemplu, dar și în Europa avem astfel de forme de violență și nu trebuie să acceptăm nicio formă de violență, trebuie să le combatem pe toate, tot timpul să fim prezenți acolo unde femeile au nevoie de ajutorul nostru. Însă forțarea unei uh, activități suplimentare în domeniul justiției, a directivelor suplimentare, nu va rezolva această problemă. Fiecare stat membru are deja destulă reglementare în acest domeniu, în funcție de cultură și tradiția fiecăruia. Nu există niciun motiv să mai creăm alte straturi de legislație, directive la nivel european, ci statele membre trebuie să acționeze, trebuie să transpună în fine în uh, practică aceste directive. Mulțumesc un minut uh, și 30, doamna Berder. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Agenția pentru Drepturile Fundamentale ne spune în raportul său că uh, acțiunile cu violență, actele de violență împotriva femeilor ne interzic să mai uh, asistăm cu brațele încrucișate o femeie din trei este victima violenței, una din 20 a fost uh, violată și una din cinci a uh, fost agresată sexual uh, de către un partener. Raportul Parvanova a cerut o propunere legislativă până la sfârșitul lui 2014, o strategie europeană și un plan de acțiuni. Suntem aproape în luna decembrie și acest lucru încă nu s-a făcut. Din fericire, Comisia Europeană a abordat subiectul mutilărilor genitale în cadrul acțiunii mai largi de combatere a violenței împotriva femeilor, însă încă nu am văzut un plan. Trebuie să luăm acțiuni chiar acum Uh, fondurile mm, europene scad, uh, violența împotriva femeilor, violența domestică, traficul de persoane, exploatarea femeilor, toate trebuie să fie um, stopate, trebuie să fie contracarate prin intermediul acestor politici europene. Și ce trebuie să se schimbe este atitudinea societății față de femei. Avem nevoie de acțiuni la nivel european și la nivel național și avem nevoie de aceste acțiuni acum. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Cuneva. Mulțumesc. Vă rog să-mi permiteți, doamnă președinte, să rămân așezată pentru că nu mă simt foarte bine astăzi. Cifrele în legătură cu violența uh, fizică și psihică împotriva femeilor arată că o treime din femei vor suferi de urma acesteia în timpul vieților. Sunt cifre absolut șocante. Uh, Violența împotriva femeilor are multe aspecte și uh, nu este limitată la anumite granițe, la anumită clasă socială sau la anumită categorie de venit. Are loc în familie, dar și în societate în general și este un fenomen în creștere. Este important de asemenea faptul că drepturile umane ale victimelor, victimelor să fie respectate, să mm, victimele trebuie auzite, dar acum uh, în Grecia se constată un nou val uh, de violență economică. Oamenilor li se cere să accepte salarii mai mici dacă doresc să-și păstreze locul de muncă. Astfel de fenomene sunt, o, sunt și ele o formă de violență, o formă de nerespectare a drepturilor femeilor. Chiar femeile acum sunt uh, încurajate să nu-și ia concedul de maternitate la care au dreptul pentru că riscă să-și piardă locul de muncă. Trebuie să luptăm împotriva violenței împotriva femeilor. Avem nevoie de reglementări care să fie respectate. Trebuie să ne asigurăm că Consiliul Europei va face ceva și Convenția de la Istanbul trebuie ratificată. Avem nevoie de un cadru de protecție juridică a femeilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Deli un minut. Stimați colegi, 62 de milioane de femei în Europa declară că au fost odată măcar victimele violenței sexuale sau fizice. Și o spun, această cifră este absolut scandaloasă. Această cifră nu mai poate fi ignorată și dumneavoastră, doamnă comisar, nu puteți pur și simplu să descoperiți acest lucru. Acum, întrebările ca atare. Cum se poate ca violul să nu fie recunoscut încă ca o infracțiune penală de către toate statele membre? Cine poate să creadă că în 2014 Convenția de la Istanbul, care oferă un cadru complet legislativ pentru a preveni violențele, pentru a proteja victimele și pentru a urmări făptașii, nu este ratificată decât de 8 state membre? Cum se poate că dumneavoastră, Comisia, refuzați în continuare să prezentați o propunere legislativă cu privire la măsurile de prevenire? Trebuie să acționați acum și aici. Noi vrem un observator european pentru violența împotriva femeilor, pentru a o combate. Vrem un cadru juridic obligatoriu pentru a putea armoniza din, de sus în jos măsurile de prevenire. Și dumneavoastră sunteți cei care trebuie să faceți presiune asupra statelor membre ca să ratifice Convenția de la Istanbul. Și mi-am încheiat acum. Nu se mai poate aștepta pe această temă. Este timpul, dragi colegi, să facem în fine un pas pentru ca să iasă femeile dintr-un cont de umbră în care Europa de fapt le-a închis. Mulțumesc! Thank you. Our next speaker is Madam... Mulțumesc, doamna Parker, un minut Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt sigură că nu ați vorbit încă de uh, libertatea de circulație a persoanelor în Uniunea Europeană. Din, acest, din cauza acestei uși deschise în politica de migrație, nu putem să verificăm cazierul celor care vin pe teritoriul nostru. Persoane care au fost condamnate pentru abuzuri, pentru violență, pentru trafic de femei în Uniunea Europeană au acces liber pe teritoriul britanic, fără să li se pună nicio întrebare și nici nu putem să facem o uh, cercetare a mm, cazierului acestor persoane înainte să cereți noi măsuri birocratice inutile, haideți să avem posibilitatea să-i oprim pe criminali și pe infractori și să nu-i lăsăm să mai intre în țara noastră. Avem nevoie de controle la frontieră care să facă dificil um, accesul uh, bandelor de criminalitate organizată și infractorilor și numai așa vom avea șansa să putem să acționăm mai bine în uh, problemele pe care le avem deja. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut, domnul Mayer. A, îmi cer scuze, văd că avem un cartonaș albastru. Acceptați uh, cartonașul albastru? Da. Doamna... Îmi cer scuze, sunt absolut um, Doamna arenas sunt uh, absolut ocată de ceea ce am auzit. Doamnă, în calitate de parlamentar este inacceptabil să mm, uh, abordați așa problema violului și agresiunii împotriva femeilor. A fost mai degrabă o afirmație, dar o să vă dau cuvântul să răspundeți. Mulțumesc. V-aș atrage pur și simplu atenția asupra unei crime tragice care a avut loc acum doi ani în țara mea. O tânără a fost ucisă Cred că cetățeanul care a făcut această crimă, care a comis această crimă era lituanian, a fost um, sancționat, însă dacă nu ar fi putut intra în mod liber în țara noastră, poate că o viață ar fi fost salvată, dacă s-ar fi făcut niște verificări, niște controle. Nu subestimați valoarea controlelor la frontieră pentru a nu permite accesul criminalilor. Dragi colegi, voi acorda un al doilea cartonaș albastru dacă doamna Berder este de acord. Dacă doamna Parker este de acord. Doamna Berder, sunt intrigată că spuneți că ar trebui să fie oprită libera circulație. Cum o să verificați dacă nu se mută criminalii irlandezi în Londra sau criminalii din Londra în Irlanda? Cum o să faceți asta? Mulțumesc. Nu e vorba să verificăm asta, ci să știm știm unde sunt aceste persoane atunci când au cazier, să ne asigurăm că victimele inocente nu uh, au de suferit. Trebuie să verificăm aceste persoane cu cazier. Este vital să le protejăm pe femei. Atât. Mulțumesc. Continuăm cu domnul Maier. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Egalitatea între femeie și, femei și bărbați este nenaturală. Aceasta este o declarație din partea premierului Erdogan. Nu este declarația mea, dar măcar v-am atras atenția acum, uh, văd că mă ascultați. Este o temă extrem de importantă cea despre care discutăm acum, uh, violența împotriva femeilor, pe care cu adevărat trebuie să o tratăm. Din păcate însă în secolul 21 nu există uh, încă situații în care să nu se întâmple așa ceva. Există în continuare o primare împotriva femeilor, Cam 34% uh, din femei au fost deja victime a violențelor și în Suedia, de exemplu, o statistică ONU arată că există uh, că este pe locul 3 Suedia după Botswana și alte țări și în Belgia și în Franța, Marea Britanie, avem cazuri similare, de exemplu cazul de la Rottenham, în care mii de femei, fetițe au fost uh, chinuite timp de zeci de ani și de ce? De ce se întâmplă așa? Probabil că știți cu toții, este nevoie să dăm la o parte ochelarii politically corect. Știm că noi uh, am adus uh, odată cu migrația uh, oameni bărbați în acest, pe acest teritoriu care au cu totul altă imagine despre femeie decât noi. Acum un minut și jumătate are cuvântul doamna Estera, spune președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Unii au încercat să anihileze ceea ce era în sufletul meu, dar n-au reușit, voi supraviețui. Iată ce a spus uh, victima unui viol în Bosnia. E vorba de încălcările drepturilor omului. E vorba de violențe uh, sexuale, psihologice și fizice un milion de femei în Uniunea Europeană uh, declară că au fost uh, la un moment dat victimele violenței de gen. Um, multe dintre acestea sunt adolescente. Când vedem uh, modul în care noile tehnologii sunt folosite pentru a hărțui, pentru a le hărțui pe adolescente, situația este tragică. Sute de mii de tinere femei și fete trăiesc în țări în care violențele sexuale nu sunt, nu sunt penalizate și sărăcia face să crească riscul de violență. De aceea avem nevoie de o strategie europeană pentru a armoniza sistemele celor 27 de state ale Uniunii Europene, cele 28 de state ale Uniunii Europene, mă scuzați, trebuie condamnată violența împotriva femeilor pentru că este o problemă pentru rezolvarea căreia trebuie să implice întreaga societate. Cerem o protecție a victimelor, dar și trebuie să uh, nu se mai permită uh, tăcerea și uh, grupurile LGBTI și migranții trebuie protejați. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Rodriguez. Queria falar da Convenção de Istambul, que consagra, consagra perdão, os direitos das mulheres. Prevenir... Convenția de la Istanbul vorbește despre drepturile femeilor. Pedeapsa, ancheta, toate acestea sunt parte din document. Au existat însă foarte multe dubii asupra situației din Europa. 62 de milioane de femei au fost deja victimele uh, violenței fizice și sexuale. Există și milioane de femei care sunt supuse mutilării genitale. 150 de mii de femei sunt, la, în, sunt în situație de risc. Ce am putea, ce am putea să facem pentru a le, le pentru a le reda demnitatea. Convenția de la Istanbul uh, ne oferă certitudinea ca să putem proteja mai bine femeile, însă cu adevărat cifra violențelor împotriva femeilor ne arată și tot ceea ce nu s-a făcut. Care sunt măsurile legislative care vor fi luate așadar de către statele membre, de către țările care au semnat această convenție de la Istanbul? Care sunt mecanismele pe care le vom crea, care să fie și funcționale, care sunt măsurile pe care le vom pune în aplicare așadar. Ce va face Comisia pentru ca să garanteze ca această convenție să fie adoptată? Închei spunând acum că această convenție se cheamă Convenția de la Istanbul. Dacă ascultăm ce a spus uh, președintele Turciei, poate că ar trebui să ne gândim că egalitatea dintre femei uh, și bărbații care este cică contra naturii ar trebui să fie și a revizuită această uh, mentalitate. Mulțumesc, doamna Gerling. Doamnă președinte, sigur că suntem împotriva violenței împotriva femeilor, însă ce trebuie să facem este să ne unim forțele și să găsim modalități în care credem uh, că putem cu adevărat să ajutăm, putem cu adevărat să facem ceva. Toate cele 28 de state membre au legislații specifice care fac din violența împotriva femeilor o infracțiune penală. Uh, Haideți să învățăm unii de la alții. Am făcut multe progrese în Londra acum 30 uh, de ani. Uh, responsabilul uh, pentru poliția din Londra spunea că poliția uh, trebuie să se ocupe de mm, câinii vagabonzi și de violența domestică și considera aceste mm, sarcini ca fiind degradante. Este incredibil că a putut să spună așa ceva. Ce am făcut între timp? Am mm, făcut uh, din violența împotriva femeilor și fetelor o infracțiune penală, la fel și um, în ceea ce privește căsătoriile forțate. Am uh, analizat um, uh, istoricul de violență în ceea ce privește protecția datelor și există modalități prin care putem să uh, continuăm să facem progrese în loc să ne mulțumim să atacăm Comisia. Dragi colegi, spune doamna președintă, v-am spus că nu-mi place să întrerup această dezbatere, însă se depășește în mod constant timpul. Un, un minut acum pentru doamna Bilbao. Mulțumesc, doamnă președinte. În Europa trebuie ca toți partenerii să oferă asistență materială, precum și sprijin material și uh, psihologic victimelor violențelor de gen. Nu avem legislație europeană în acest domeniu, așa cum nu avem nici în cazul terorismului, deși violența există. Dacă este rezultatul negalităților, uh, aceste acte de violență sunt în um, conștiința și în subconștientul europenilor. Nimeni nu poate considera această problemă fiind doar una din viața privată. E nevoie de politici active. A uita violența de gen înseamnă a închide ochii față de un fenomen foarte grav. Doamnă comisar, cum puteți să nu faceți nimic? Are cuvântul acum doamna Kozlovska. Păi, pani przewodnicząca, szanowni... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Violența este o infracțiune care atinge întreaga lume. Acesta este un rezultat al discriminării de-a cursul anilor împotriva femeilor. Este obligația noastră de aceea în Uniunea Europeană să facem ceva împotriva acestui flagel. Eu susțin ideea ca Uniunea Europeană să subscrie la Convenția de la Istanbul. Această convenție vorbește și despre prevenire și despre politica egalității de gen. Doamnelor și domnilor, eforturile noastre în statele membre necesită o monitorizare corespunzătoare. Pentru aceasta este nevoie de date comparative, avem nevoie de armonizare, de standardizare a datelor. Este esențial să avem aceste instrumente la îndemână. Aș vrea de aceea să lansez o întrebare către Comisia Europeană. Poate că există posibilitatea de a face o recomandare sau poate mai târziu chiar o directivă care să vorbească despre metodele de evaluare ale politicii antiviolență, care ar putea armoniza aceste politici, pentru că fără aceste instrumente nu putem să combatem uh, cu succes acest fenomen. Mulțumesc, care cuvântul doamna Iotova. Mulțumesc, doamna președinte. Strigătul tăcut al violenței acesta este numele unui forum din Bulgaria implicat în combaterea violenței împotriva femeilor. De fapt, acest nume nu este numai o concluzie tristă, ci este și o dovadă a voinței noastre de a combate cu adevărat acest fenomen și Mă uit către dumneavoastră, stimați colegi, mă uit către Comisia Europeană și vă spun că nu avem nevoie de noi organisme, avem nevoie de o strategie și de o legislație care nu numai că protejează victimele, dar previne aceste infracțiuni. Nu avem suficiente instrumente nici la nivel național, nici la nivel european. Într-adevăr, trebuie să ratificăm Convenția de la Istanbul și dispozițiile sale nu ar trebui să fie niște simple, nu ar trebui să rămână doar pe hârtie. Chiar dacă este vorba de o convenție de la Istanbul, nu trebuie să-l ascultăm pe domnul Erdogan, care consideră că femeile trebuie să stea acasă. E nevoie de o nouă directivă și de legislație adaptată. Mulțumesc următorul vorbitor, doamna Comodini, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. 30 de milioane de femei din Uniunea Europeană s-au confruntat cu violența fizică și 3,7 milioane de femei au suferit de pe urma violenței sexuale înainte, în anul dinaintea anchetei. Și să nu creadă nimeni că violența împotriva femeilor nu este o problemă europeană. Pentru că cicatricile uh, psihologice și fizice ale femeilor uh, sunt cicatrici europene. Violența este o problemă europeană, nu afectează anumite state membre. De aceea nu putem uh, să luptăm împotriva acestor crime doar un, decât uniți Violența împotriva femeilor este un fenomen de proporții. Uh, este o încălcare a drepturilor omului și totuși, uh, în mod sistematic, uh, nu se fac plângeri în urma acestei violențe. Nu putem să închidem ochii în fața acestui fenomen. Toți actorii implicați trebuie să se angajeze ferm în lupta împotriva acestor crime, inclusiv ONG-urile, angajatorii, educatorii și nu doar autoritățile naționale. Atâta timp cât nu avem o abordare unică europeană, um, cu protecție socială și coeziune socială, putem fi siguri că nu vom reuși să facem față acestui flagel. Trebuie să folosim toate măsurile posibile pentru a le proteja pe femei. Trebuie să schimbăm modul în care bărbații privesc femeile, modul în care ne privim unii pe alții și unele pe altele. Mulțumesc. Adam Borzan. Are cuvântul acum doamna Borzan. Un minut. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Mi danas... Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi vorbim în numele celor care nu au voce pentru că sunt plini de rușine. Numai anul trecut 3,7 miliarde de femei, milioane de femei au fost victimele violenței și 80% dintre abuzuri nu au fost raportate. Au existat chiar cazuri de uh, violență împotriva colegilor, de exemplu, care au apărut pe net și copiii acceptă de multe ori uh, comportament care nu este acceptabil. Trebuie să introducem o acțiune legislativă care să fie uniformă la nivelul Uniunii Europene. Nu este suficient să avem o retorică frumoasă. Bugetul pentru combaterea violenței este de cu um, mult mai scăzut decât este nevoie. Trebuie de aceea să, în fine, să descoperim această cultură a, a liniștii, a tăcerii care, de fapt, trece, face să treacă neobservate foarte multe fapte. Comisia sper să acționeze și sper, domnule comisar, și noastră să schimbați acest lucru. Doamna Hed are cuvântul, spune președinta. Eu vil cum e cu Mulțumesc. Reamintesc doamnei comisar că în această primăvară Parlamentul European a cerut Comisiei să ne prezinte pentru 2014 o propunere legislativă de întărire a contribuțiilor statelor membre în lupta împotriva violenței uh, împotriva femeilor și fetelor. Ar fi chiar jenant să vedem că Comisia rămâne cu brațele încrucișate. Uniunea Europeană trebuie să ratifice Convenția de la Istanbul și Comisia trebuie să încurajeze statele membre să uh, procedeze la această ratificare. În 2016 trebuie să avem un an dedicat uh, combaterii violenței împotriva femeilor și fetelor. De asemenea, trebuie stabilit un program de lucru clar. Comisia Europeană are cea mai bună ocazie să arate că uh, egalitatea de gen și rezolvarea acestei probleme este cu adevărat o prioritate. Femeile și fetele din Europa contează pe dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Reckner, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să folosesc această ocazie pentru a vorbi nu numai despre Convenția de la Istanbul, ci și despre ceea ce ați spus dumneavoastră și anume uh, regulamentul cu privire la protecție de care ați vorbit dumneavoastră. Există măsuri de protecție în toate statele membre ale Uniunii Europene, însă, din păcate, până acum nu au putut fi aplicate decât în statul membru în care au fost și produse. Prin principiul recunoașterii mutuale, acum femeile uh, sunt protejate de făptașii de stalking, de exemplu, dacă sunt uh, rezidente în altă țară. Aș vrea să folosesc de aceea ocazia de a cere statelor membre ca până la 11 a 2015 să ia măsuri pentru a pune în aplicare și acest decret pentru protecție de care vorbeam noi. Se pot face foarte multe lucruri dacă ceea ce se decide se pune și în aplicare. Valabil și pentru Convenția de la Istanbul este o rușine că nu au fost, n-a fost ratificată și n-a fost pusă în aplicare rapid și trebuie să se întâmple cât mai repede. Mulțumesc un minut, are cuvântul acum doamna Cavizon. Gracias, señora presidenta. Hoy se conmemora el Día Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi este Ziua Internațională împotriva violenței de gen. Dar Parlamentul European nu a organizat astăzi o ședință solemnă și e păcat. Mai ales că dacă ședința solemnă ar fi fost condusă de către un bărbat, acesta ar fi fost un semnal, un simbol această încărcare a drepturilor fundamentale, încărcarea drepturilor fundamentale ale femeilor și ale bărbaților trebuie să ne preocupe. Cu toții suntem complici, activ sau prin omisiune. Pasivitatea, neutralitatea sunt de neconceput în secolul 21 în Europa. Doamnă comisar, de lungul istoriei, Europa a, autat, a arătat calea restului lumii spre o societate mai justă. Nu putem renunța, nu putem nega această problemă, care este o provocare într-adevăr. Fiecare stat membru trebuie să poată să pună în aplicare o directivă, în acest domeniu. Mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Noicel. Sehr geehrte Frau Kommissarin, ich Stimată doamnă comisar, aș vrea să mă adresez personal dumneavoastră. Dumneavoastră vorbiți Altfel, spuneți că și bărbații trebuie să devină actori pentru a opri violența împotriva femeilor. Aș vrea să lansez un apel către dumneavoastră în mod special, pentru că, în primul rând, Comisia și dumneavoastră trebuie să deveniți un actor al acestei uh, acțiuni și aceasta mai ales pentru a opri violența împotriva femeilor. Dumneavoastră sunteți cea care în primul rând aveți responsabilitatea și nu trebuie să vă ascundeți în spatele statelor membre. Comisia a fost interpelată deja de mai multe ori de către Parlamentul European pentru a lansa în fine o directivă împotriva violenței la adresa femeilor. E vorba de demnitate, e vorba de sănătatea mentală și fizică și despre autodeterminarea sexuală. O jumătate din populația din toate statele membre este ar fi afectată de această directivă. Și dumneavoastră spuneți că trebuie să fie elaborate, mai degrabă vă spun eu dumneavoastră. Tot contextul și faptele sunt deja acolo, sunt deja elaborate. Acum trebuie să acționăm, doamnă comisar. Cine așteaptă nu face decât să se facă vinovat. Violența nu este un, nu este un delict minor și să ne uităm la așa ceva nu este nici asta un delict minor. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum un minut, doamna McKevin. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de președinte al Comisiei pentru Dezvoltare Internațională, nu am vorbit despre un lucru care ar fi trebuit abordat, abordat și anume violența împotriva femeilor în cadrul politicilor noastre externe și modul în care putem um, să facem ca ajutoarele noastre umanitare și ajutoarele de dezvoltare să ia mai bine în considerare acest obiectiv persoanele care lucrează cu uh, femei uh, care se află în această situație doresc ca statele membre să semneze uh, toate protocoalele de punere mm, capăt al mm, violenței. Și vă invit să faceți acest lucru. Anul viitor um, avem nevoie de un plan de acțiune în ceea ce privește egalitatea de gen și combaterea violenței de gen. Și prin uh, intermediul acestui plan vom putea vedea dacă am realizat cu adevărat ceva. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Moretti. Si, grație. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu astăzi doresc să cer doamnei comisar un angajament pentru a lua măsuri concrete, eficiente pentru a lupta împotriva acestui flagel care afectează sute de mii de femei întreaga lume. Femei care și în țările cele mai avansate sunt victime ale violenței, care de multe ori are loc uh, acolo unde trebuie să se simtă cel mai în siguranță, și anume în familie. Instrumentele actuale sunt insuficiente pentru că sunt obligatorii pentru a face față acestor, acestei probleme uh, care ia proporții de la o zi la alta. Violența de gen nu poate să fie doar o problemă a statelor membre, este o problemă dramatică globală care trebuie să ne facă să acționăm cu responsabilitate morală și politică. Europa trebuie să se implice într-o campanie educativă și culturală paneuropeană, adresându-se mai întâi noilor generații și care apoi și să aprobe rapid o nouă directivă. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. Este imposibil să aleg vorbitorii pentru că de ai avem 14 solicitări. A, aveți o întrebare cu cartonașul albastru de adresat ultimei vorbitoare. Acceptați această întrebare? Întrebare fără microfon. Yes, yeah. Eu eh, am lăsat foarte noga și eu tycker că este fruktansvärt. Am ascultat cu atenție, dar familia este într-adevăr uh, o sursă de violență. Nu s-a spus nimic în legătură cu crimele de onoare, care sunt o problemă mare în Suedia, de exemplu. Trebuie să vorbim despre aceste crime de onoare. Mulțumesc. Dacă doriți să răspundeți, o puteți face în 30 de secunde eu cred că questa, questa visione cred că această viziune nu pot să sprijin această viziune violențele împotriva femeilor sunt încă o problemă culturală. Sunt discriminări de gen care de multe ori au loc tocmai în familie și în relațiile dintre parteneri unde este evident că încă emanciparea femeilor nu este o realitate sau este greu acceptată. Sper însă că te va depăși această situație. Îmi pare rău, spune domnul președinte, nu mai avem timp. Voi accepta șase vorbitori la Catch mai întâi domnul Tarabela. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Urmăresc această dezbatere. Spuneți cu adevărat că se face prea puțin și noi am, ne-am pus panglica albă în campania împotriva violenței femeilor. Această campanie a fost lansată acum 25 de ani în Canada după o crimă oribilă într-un campus în care au fost omorâte 14 fete tinere. Vreau să revin asupra unui subiect fundamental care este eventual declararea unui an împotriva violenței femeilor. Doamnă comisar, către dumneavoastră vorbesc pentru că acum patru ani împreună cu uh, mai mulți colegi, Barbara Matera, dar și alți uh, colegi, doamna Parvanova și doamna Figueiredo de la GUE, doamna Coradis, de exemplu, am lansat o inițiativă unei declarații scrise care a fost singura uh, poate una din puținele care s-a a avut 402 semnături, majoritatea colegilor semnaseră. Aș vrea să vă propun să relansăm o astfel de declarație. Știu că e vorba de un act simbolic din partea Parlamentului, o declarație scrisă care sper eu de asemenea să se bucure de multe semnături, astfel încât dumneavoastră să puteți să vă bazați pe această oportunitate și să puteți uh, lansa un an împotriva violenței femeilor. Mulțumesc! Următorul vorbitor, spune președinta, este doamna Șuica činjenica da ćemo sutra proglasiti dr. Mulțumesc. Domnul Mukwege va fi proclamat mâine în calitate de laureat al premiului um, Saharov și acest lucru este foarte important uh, pentru că uh, acest doctor uh, um, s-a luptat pentru demnitatea, se luptă pentru demnitatea femeilor. Între timp, doamna Iurova a devenit comisar și are egalitatea de gen în portofoliul său. Astăzi am ascultat discursul sanctității sale, care ne-a spus că demnitatea umană trebuie să se afle în centrul acțiunilor noastre și astfel pot să fiu optimistă. În fiecare an, pe 25 noiembrie, în acest Parlament și în alte foruri, ne aducem aminte de violențele împotriva femeilor, însă nu ar trebui să fie numai un act simbolic. Mulțumesc, un minut, domnul Ulmas. Microfonul vorbitorului nu funcționează. că olulisem on muuta ühiskondlikke hoiak. Este esențial să se schimbe atitudinile în societate, în Europa și în întreaga lume. Atâta timp cât încă există acte de violență împotriva femeilor, acest lucru înseamnă că atitudinile din societate nu sunt corecte. În uh, postul meu precedent am frecventat locuri și oameni și am discutat despre diferite lucruri, inclusiv despre violența sexuală despre controlul securității, mi s-a spus că e vorba de tradiții, de tradiții legitime, legitimizată de cultură, dar este inacceptabil acest lucru în lumea de azi. Nu mai sunt fenomenele secolului 21. Faptul că Uniunea Europeană trebuie să acționeze ca stat de drept pentru a consolida aceste drepturi în societate se poate face prin munca legislativă, prin ratificarea Convenției de la Istanbul, și prin planuri de acțiune. Astăzi discutăm un subiect esențial pentru Parlamentul European. Mulțumesc! Are acum domnul Iuristi. Mulțumesc, doamnă președinte trebuie să aprofundăm această discuție și să o transformăm într-o acțiune concretă în care să creăm un spațiu fără violență. Întotdeauna o instituție politică trebuie să aibă această prioritate și Parlamentul European trebuie să facă parte din această inițiativă. Nu știu dacă suntem conștienți de acest fapt că nu este vorba de acte izolate, e vorba de o problemă gravă. Violența împotriva femeilor este o problemă foarte gravă și violența este, este o problemă gravă și complexă. E vorba și de violența verbală, de exemplu, și de multe alte alți factori care susțin această violență. Violența este un mijloc de a face separări clare între femei și bărbați, de a crea inegalități și de aceea trebuie să acționăm pentru a salva mai multe domenii în același timp. Mulțumesc! Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Salut această propunere pentru un an care să recunoască lupta împotriva violenței împotriva femeilor. De asemenea, salut și necesitatea ca strategia despre care ați vorbit să includă și un capitol despre violența de gen. Astăzi am vorbit despre violența împotriva femeilor și despre modul în care putem să combatem acest fenomen. Ei bine, uh, Uh, toată lumea a fost de acord că trebuie să fie ratificat uh, Convenția de la Istanbul. Propria mea țară nu a făcut acest lucru. Am vorbit cu ministrul uh, nostru de justiție care intenționează să facă asta anul viitor. Există în prezent dificultăți constituționale, însă numai opt state membre au ratificat această convenție și 20 nu. Și cred că toți cei de care suntem astăzi aici trebuie să înțelegem că putem face ceva pentru a avansa în uh, uh lupta noastră de combaterea violenței împotriva femeilor. Mulțumesc. Doamna Cinișchi este ultima vorbitoare și îmi cer scuze celor care nu au, fost, uh, nu au intrat pe această listă. Mulțumesc, doamnă președinte. Dezbaterea de azi care are loc uh, în Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva femeilor. Este o nouă ocazie de a dezbate acest fenomen uh, grav din toate statele Uniunii Europene. În Italia, de exemplu, raportul anual privind omicidul voluntar realizat de Centrul de Studii și Cercetări de săptămâna trecută se observă faptul că în 2013 au fost ucise 179 de femei adică una la două zile, și față de 2012 a crescut numărul victimelor cu 14%. Sunt date alarmante și fenomenul este totuși în creștere um, și același fenomen are loc și în alte state ale Uniunii. E nevoie de acțiune comună a statelor membre pentru a face prevenție, dar și pentru a sprijini femeile victime ale violențelor, și uneori pentru a ajuta și copiii care și ei uh, sunt victimele uh, violenței prin asistare la violențe și cu consecințe asupra consecințe psihologice asupra lor. Cer comisiei să adopte și alte măsuri legislative, um, în plus față de cele, de cele existente, dar insuficiente, și cer ca toate statele membre să a, a, ratifice Convenția de la Istanbul. Dau acum cuvântul la sfârșitul dezbaterii doamnei comisar. Uh, Mulțumesc doamnelor și domnilor pentru această dezbatere foarte importantă care mi-a oferit multă inspirație și forță pentru activitatea mea ulterioară la comisie. Cereți o nouă directivă. Dacă eu promit aici o nouă directivă da, o scuză. Haideți să așteptăm o nouă directivă. Eu nu vreau să așteptăm pentru că a venit timpul acțiunii și între timp putem folosi alte instrumente. În timp ce hotărâm dacă dorim să adoptăm o nouă directivă, putem să facem deja multe cu instrumentele pe care le avem deja la dispoziție. Bineînțeles că voi insista um, ca toate statele membre să ratifice um, Convenția de la Istanbul. Vom lucra la un plan de acțiune pe baza unei analize solide ale propunerilor uh, legislative și nelegislative, cu un calendar, cu un buget și cu responsabilitate. Deci puteți conta pe mine. Putem face acest lucru și o vom face în următorul an. Trebuie să avem o campanie permanentă în mass media. Nu am vorbit deloc despre reclamele provocatoare sau despre abuzul la adresa femeilor din această sferă comercială a marketingului. Unii spun că este normal să se abuzeze astfel de femei, dar nu este așa. Voi încheia cu ultima observație, pentru că nu avem mult timp un comentariu personal. Am vorbit despre statistici. Am spus că o femeie din trei se confruntă cu violența. Voi spune acum în fața dumneavoastră că și eu, cu mulți ani în urmă, am fost victima a violenței. Și de multe ori în viața mea am fost uh, ținta hărțuirii verbale ar fi interesant ca și noi să recunoaștem, noi cei care influențăm acum situația și avem puterea să o influențăm, să recunoaștem că am avut și noi o astfel de experiență personală s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Și atunci avem impresia că ceea ce se întâmplă era normal și că este rușinea mea. Dar nu, trebuie să fie rușine pentru cei care sunt vinovați de această violență, nu o rușine a victimelor. Deci, Înainte de a cere bărbaților să schimbe comportamentul, trebuie să influențăm și femeile, să le spunem să nu considere această violență normală. Voi încheia aici și sper că vom coopera foarte bine pentru a lupta în continuare asupra acestor probleme. Vă mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru modul deschis în care ne-ați vorbit și în, pentru modul în care ne-ați vorbit despre propria dumneavoastră experiență legată de violență, pentru că vorbim despre statistici, dar vorbim și despre cazuri personale. Știu că nu v-a fost ușor, dar eh, Parlamentul a apreciat sinceritatea dumneavoastră. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru participarea la această dezbatere și trecem la o întrebare cu solicitare de răspuns oral um, adresată Comisiei și Consiliului în legătură cu situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către Uniunea Europeană. Este um, o întrebare din partea Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție